dății doamnei comisar Cruz. Poate că instituțiile noastre vor putea coopera pe acest subiect. Doamnelor și domnilor, la începutul reuniunii plenare vreau să menționez un caz care pe mine mă îngrijorează foarte tare. E vorba de o, situația unui jurnalist uh, saudit care e tânăr și care e arestat uh, în uh, Malaezia, a fost acuzat, mă scuzați, în Malaezia din cauza declarațiilor făcute pe Twitter, a fost extradat, e acum în Arabia Saudită și e acuzat de blasfemie și uh, urmează să fie executat. Trebuie, sigur, să respectăm confesiunea tuturor, trebuie să respectăm religia tuturor, dar și libertatea de exprimare. E vorba aici de un tânăr jurnalist care, din cauza declarațiilor făcute pe Twitter, din cauza unor versuri publicate pe Twitter, uh, e acum acuzat și îl așteaptă moartea. Voi face tot posibilul pentru a împiedica săvârșirea acestui act. Dragi colegi, la sfârșit de săptămână și astăzi, o serie dintre dumneavoastră m-ați abordat uh, pentru a mă exprima pe marginea uh, site-ului PVV, unde se publică informații cu privire la uh, libera circulație a lucrătorilor din estul Europei în Olanda. Avem o colegă care deja s-a exprimat foarte critic pe marginea site-ului PVV. Uh, a spus că ar trebui să dăm dovadă de faptul că suntem un continent liber unde lucrătorii se pot deplasa acolo unde doresc pentru a munci. Nu cunosc exact care este conținutul acestei pagini de internet, dar mă voi documenta. Voi solicita informații adiționale uh, pe 1 martie am programat o reuniune cu premierul Olandei și voi discuta despre ceea ce se întâmplă după ce voi uh, analiza și spusele doamnei uh, Reding. Doamnă Vortman Col, aveți acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există o pagină de internet care a fost uh, publicat uh, cu privire la situația polonezilor din Olanda și iar cei care nu sunt de acord cu informațiile care circulă pe uh, primul site menționat pot să intre pe acesta și pot să-și exprime solidaritatea pe propolonia.nl uh, propoland.nl. Mulțumesc foarte mult pentru această indicație. A, luat, a dorit să intervină și domnul Speroni. <coughs> <coughs> Presidente, abbiamo sentito la difesa. Domnule președinte, tocmai am auzit că s-a apărat uh, libertatea de exprimare a ziariștilor din Siria, însă în același timp se vrea, se vrea îngrădirea libertății de exprimare a unui ziarist maghiar. Libertatea de exprimare trebuie să se aplice tuturor. Cred că nu ați ascultat foarte atent, domnule Speroni, și nu știți despre ce este vorba. Doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Plecând de la ceea ce a spus doamna Varman cred că este într-adevăr o inițiativă foarte bună, dar cred că ar fi foarte adecvat dacă acest for ar da și o declarație publică în ceea ce privește inițiativa uh, reprehensibilă a uh, acestui partid care a inițiat acest uh, site, pentru că acolo se depun plângeri anonime împotriva altor cetățeni europeni. Și guvernul uh, din țările de jos ar trebui să ia măsuri în acest uh, sens. Mulțumesc! Ja, mm, Doamna Intveld, vreau să vă spun încă o dată, foarte mulți colegi m-au abordat uh, cu privire la acest subiect, nu cunosc această pagină de internet deocamdată, dar voi păstra legătura cu doamna Reding, uh, Eventual voi lua legătura și cu membrii Comisiei Libe pentru a vedea exact care este situația. Fac apel la toți uh, colegii care au ascultat-o pe doamna Vortman Col. Iată o inițiativă care ne-am putea alătura. Mulțumesc. Nu mai am alte comunicări în ceea ce privește regulamentul de procedură. Trecem direct la ordinea de zi. Vom discuta despre situația persoanelor